mult atunci când a avut posibilitatea să le semneze. Și apoi, pe avion, în drum spre casă, a început să se gândească, da, asta e o declarație, încă o declarație în plus. Și apoi a spus nici că puteam să mă înșel mai mult. Pentru că chiar fuseseră făcute, s-au făcut progrese. Unele obiective au fost atinse, chiar au fost depășite. În mare, cred că au fost făcute progrese tocmai datorită faptului că numărul de obiective a fost limitat, adică 8. Ce e important este că următoarea etapă trebuie să fie dezvoltarea durabilă. Pentru a face acest lucru, Și acest lucru ar putea să fie interesant pentru colegii care ne vizitează astăzi. Este important că trăim într-o epocă a măsurilor de autoritate și a reducerii cheltuielilor publice, um, limitarea serviciilor publice, creșterea taxelor pe, pe sectorul privat, îmi cer scuze, și așa mai departe. Și chiar și în aceste circunstanțe există oameni care consideră că uh, proiectul pentru ajutorul pentru dezvoltare este important și este importantă și colaborarea cu partenerii. Cred că oamenii au fost destul de generoși și dacă le-am spune și despre succesele pe care le-a avut programul, cred că își vor lua un angajament și mai ferm de a continua. Dacă eu mă duc să vorbesc cu un club de tineret sau cu o asociație de proprietari, uh, primesc un feedback foarte important pe care îl includ în munca mea aici la Parlament. Și este foarte șocant în continuare să aflăm că 23.000 de copii mor de foame în fiecare zi în țările în curs de dezvoltare. Dar Datorită măsurilor noastre, supraviețuiesc, sunt salvați încă 23.000 de copii. Deci trebuie să ne concentrăm și pe acest lucru. Și odată ce oamenii văd progresele, vor să se implice și mai mult. Dacă ne concentrăm doar pe consecințele, doar pe, de, pe oamenii pe care îi lăsăm pe din afară, atunci oamenii își pierd speranța. Deci când am ieșit de la summit, am avut sentimentul că chiar am făcut progrese și că avem o bază importantă pentru a continua. În al doilea rând, trebuie să le spunem oamenilor că facem acest lucru nu doar din motive umanitare, ci și din motive egoiste, ca să spunem așa, pentru că stabilitatea din alte țări înseamnă stabilitate și la noi acasă. Lumea se schimbă din ce în ce mai mult și este important să avem uh, parteneri stabili, uh, parteneri comerciali uh, fiabili. De asemenea, noi am vorbit foarte mult despre transparență. Acesta este un element esențial în eforturile comisiei noastre. Deci cred că trebuie să, trecem, să mergem și mai departe, la mecanisme de răspundere. Atunci când stabilim un obiectiv, să existe un mecanism de raportare cu privire la felul în care au fost atinse aceste obiective. Mai rămân multe de făcut, dar am uh, sentimentul că eforturile făcute până acum au dat roade și că eforturile noastre vor uh, avea un rol important în negocierile care urmează. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc că ne-ați împărtășit experiența de la New York. Domnul Cortes urmează. Sí, muchas gracias, presidenta. doamna președintă. Sunt de acord cu domnul Mitchell că a fost o delegație foarte importantă, că probabil ne-a făcut să vedem mai de aproape starea actuală de dezvoltare a acestor uh, ODM-uri, care întotdeauna au fost foarte importante pentru Comisia noastră și e important să menținem relațiile bilaterale cu această ocazie, însă nu suntem în, într-un moment în care trebuie să stăm cu brațele, în, cu mâinile în sân, ci din potrivă trebuie să uh, fim cu apărarea, uh, cu scutul de apărare la maxim. Cred că e un document acceptabil, dar poate genera anumite uh, îngrijorări încă. În primul rând, în, ultimele, în următoarele 15 luni ne punem în mâinile guvernelor în ce privește dezvoltarea finală a documentului privitor la ODM-uri. Și eu vă spun un lucru. Eu cel puțin am văzut asta în țara mea, ce s-a întâmplat cu guvernul din Spania și uh, tăierile bugetare care s-au făcut la ajutorul pentru dezvoltare. Deci, din potrivă, nu trebuie să dormim pe lauri, ci să fim foarte atenți la ce se va întâmpla în următoarele luni. Și de ce spun asta? Pentru că delegația asta a ajuns la New York cu o poziție fermă și consensuală în legătură cu cooperarea pentru dezvoltare. Și eu cred că, după cum a spus uh, președintele nostru, s-a bazat pe patru principii fundamentale, universalitatea, cooperarea, transparența și participarea cetățenească. Însă Uniunea Europeană chiar acum nu poate permite ca asta să se transforme doar într-o listă de cumpărături sau o listă de cadouri de Crăciun. Din potrivă, trebuie să ne concentrăm toate eforturile ca aceste obiective să fie concise, să fie realizabile, măzurabile și, dacă e posibil, și sper că va fi așa, să fie chiar și obligatorii în ce privește o atingerea lor în următorii ani. Sincer vă spun, și mă rog, dumneavoastră ați vorbit în, despre țările dumneavoastră, eu vorbesc nu despre țara mea, ci de un lucru care mă irită, și anume am văzut în acești ani și mai ales în ultimii ani, am văzut că fără niciun fel de uh, uh, uh, obstacol s-au salvat sistemele financiare. Și totuși, iată, din nou avem tot felul de rezerve încă în momentul în care trebuie să stabilim un plan cu obiective măsurabile, concise și poate chiar obligatorii, dacă ar fi posibil, și închei. Uh, inegalitățile ne invadează nu doar în lume, ci și în Europa, ă, sărăcia la fel, și în Europa și în restul lumii. Și atunci eu cred că trebuie ca Parlamentul nostru trebuie să-și asume mai multă răspundere în lupta împotriva inegalităților și să avem o agendă mai concisă și puternică ca niciodată, deci cooperarea pentru dezvoltare în acest cadru. Mulțumesc! Mulțumesc, care cu domnul Taylor. Intervenție, Intervenție fără microfon. I would like to say thank you very much. Uh, Aș zice mulțumesc secretariatului pentru organizarea acestei uh, călătorii și pentru raport către raportor. Aș dori să menționez ceva. Știu că a existat o limită asupra numărului de membri care au putut să participe. Am uh, trimis nouă membri, până la urmă, toți bărbați. Deci ne-am dus acolo ca să auzim cum, să, cum pot fi egalizate drepturile între bărbați și femei și uh, nu am putut să arătăm un echilibru între sexe în cadrul delegației noastre. Deci mi s-a părut puțin cam uh, uh, o lipsă de încurajare din partea noastră, pentru că grupurile cred eu că ar trebui să încurajeze echilibrul de sexe în delegații. Sunt membru nou în această comisie și sunt foarte impresionat de felul în care au fost uh, făcute lucrările. ODM-urile au fost un instrument de responsabilizare a guvernelor și a fost un mod de a le, a le da niște obiective după care să se orienteze, obiective stabilite la nivel internațional. Cred, prin urmare, că aceste ODM-uri au meritat efortul. Deși rezultatele nu au fost întotdeauna cele sperate, și a fost uh, bine că ne-am concentrat pe obiectivele pentru 2015 și, de asemenea, consider că trebuie implicați toți, uh, toți actorii interesați și nu să fie implicate mai mult țările bogate în detrimentul celor sărace. Cred că mesajul nostru a fost foarte puternic. Uh, reducerea sărăciei, educația, aceste obiective cred că și-au atins uh, cred că au fost atinse în mare parte, mai ales și în ceea ce privește reducerea uh, infecțiilor cu HIV și cu malarie. Rezultatele au fost foarte bune și în ceea ce privește parteneriatele globale pentru dezvoltare. Documentul final sublinează că eforturile trebuie să fie sporite pentru a îmbunătăți performanța în uh, atingerea obiectivelor, mai ales în ceea ce privește agenda de după 2015. Cred că ar fi foarte util să avem trei uh, jurii diferite, unul trei echipe diferite. Una dintre ele să se ocupe de uh, finanțarea durabilă pentru obiectivele de după 2015. Ideea generală aici este să combinăm eradicarea sărăciei cu dezvoltarea durabilă și obiectivele de dezvoltare durabilă de la Rio 20. Cele două sunt foarte strâns legate și nu putem să ne concentrăm pe una și să excludem cealaltă. Am vorbit despre îmbunătățirea egalității între sexe, dar nu s-a vorbit deloc și nu s-a căzut la niciun acord în ceea ce privește egalitatea pentru uh, cei din comunitatea LGBT. Ni s-au închis ușile nas atunci, atunci când am încercat să introducem această temă dar oricum trebuie să ne concentrăm pe ce am reușit să obținem. A fost recunoscut uh, rolul promovării femeilor în uh, producția agricolă. Este un rezultat foarte bun acesta și mai ales uh, The Zero Hunger Challenge, uh, un document care este considerat uh, vizionar pentru că se recunoaște nevoia de a crea rețele alimentare locale, de scară mică. Cam asta am vrut să spun, în mare parte, dar am impresia că suntem hotărâți să învățăm din greșelile uh, procesului ODM actual și că dorim să lucrăm într-un mod mult mai responsabil, mai inclusiv și mai transparent pentru a ne asigura că ne bucurăm de un, un climat financiar sănătos. Mai ales că vorbim despre includerea uh, sectorului privat. Deci abia aștept să văd ce pot face pentru a promova obiectivele așa cum sunt ele hotărâte acum. Cu M. Gustafsson, primar ure. Mulțumesc, domnul Gustafsson, vă rog. Mulțumesc. Aș spune în primul rând Eh, două cuvinte în legătură cu călătoria delegației. A fost foarte, foarte interesantă participarea la vizita la New York. Am avut multe de învățat la fața locului. E important să putem vedea cu ochii noștri tot felul de realități, întreținându-ne cu o mulțime de persoane. E important să fim acolo ca să înțelegem de ce lucrurile stau așa cum stau. Uh, și apoi a fost foarte, uh, foarte pozitiv faptul că am putut participa la reuniunile cu uh, colegii. Am colaborat foarte bine, toți colegii din delegație, secretariatul a organizat excelent uh, toată deplasarea. Deci profit de ocazie ca să-i mulțumesc. Și referindu-mă la cele spuse de domnul Taylor, deci noi persoane, noi oameni, noi într-adevăr cred că am oferit o imagine foarte bună în legătură cu egalitatea de șanse la Parlament. Eu dacă ar fi fost o femeie care să fi fost în locul meu, cu plăcere aș fi cedat locul, uh, dacă ar fi dorit. S-ar fi putut deplasa o femeie în locul meu. În fine, eu fac parte din Comisia pentru Drepturile Femeilor și <laughs> comisia asta a trimis un bărbat. Uh, Adică vreau să mai spun încă un lucru. În încheiere, pe viitor trebuie să evităm să facem delegații formate doar din bărbați. Acum, în legătură cu raportul, vreau să spun că e de calitate, însă adesea creează probleme. Nu e vorba de un raport consensual, există concluzii în acest raport cu care nu toți suntem de acord eu nu am probleme cu raportul în sine, însă nu toți avem exact aceleași păreri în legătură, de exemplu, cu implicarea sectorului privat obiectiv, și apoi obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Eu sunt uh, de acord cu o parte din lucrurile spuse de domnul Mitchell. E important să subliniem aspectele pozitive, obiectivele care au fost realizate, dar trebuie și să evidențiem în raport punctele și sectoarele în care nu am avut succes, în care sectoarele în care nu am atins obiectivele așa cum era prevăzut. Mă gândesc, de exemplu, la rolul femeilor. Acolo trebuia să fie mai bine subliniat, mai bine consolidat conform acestor obiective de dezvoltare. Apoi, în raport, noi nu vorbim de concluzii comune, ci descriem ceea ce se întâmplă, ceea ce s-a întâmplat. Asta înseamnă că au fost lăsate deoparte anumite lucruri importante. Uh, pare că am vorbit doar de sănătatea sexuală și a reproducerii. Nu, am vorbit foarte mult despre drepturile sexuale și ale reproducerii. E o diferență între a vorbi de sănătate și de drepturi. Eh, a fost o reuniune la care am participat care s-a ocupat de drepturile sexuale și ale reproducerii. Domnul Cashman a vorbit de drepturile LGBT. Bine, deci atunci când se descrie ceea ce s-a întâmplat, trebuie să se uh, uh, introduc acolo temele care au fost uh, evocate de către toți participanții, nu să se facă doar un rezumat, să se spună doar ce au spus unii. Deci e important atunci când se face un astfel de raport să se includă toate temele care au fost abordate. Deci nu să se facă acolo o rezumat parțial. Nu, acest uh, raport nu poate să aibă un caracter politic, ci să aibă un caracter obiectiv mai apoi, documentul documentul pe care îl avem în fața ochilor este foarte concis și cuprinde obiective clare și e important însă să-l și completăm nu, poate să vorbim, nu se poate vorbi de dezvoltarea socială dacă nu ținem cont și de chestiuni legate de politici de mediu, de dezvoltare. Și deci dezvoltarea socială are legătură cu dezvoltarea uh, protecției mediului. Deci sunt în acest document și lucruri care îmi plac și care nu-mi plac. E pozitiv că documentul uh, concluziv ține cont de faptul că trebuie să asigurăm egalitatea de șanse în toate procesele și se spune clar acolo că uh, egalitatea de șanse sunt un factor cheie, poate chiar cel mai important pentru dezvoltare. Apoi, vreau să mai spun că tot ceea ce privește drepturile sexuale, drepturile reproducerii uh, lipsește, nu se vorbește de drepturile femeilor de a hotărâ uh, libere în legătură cu propriul lor corp. Apoi uh, nu prea mă satisface faptul că nu se vorbește în mod specific de obiectivele specifice privind egalitatea de șanse. Acestea fiind spuse, mi-aș dori să mai putem avea posibilitatea de a discuta aceste teme. Știu că e un proces dificil, mai ales atunci când sunt implicate atâtea, atâtea țări. Sunt conștient că nu putem introduce acolo chiar tot, însă în concluzie spune că a fost o delegație la care a fost foarte util să participăm. Mulțumesc acum, domnul Martire. Gracias, gracias, presidenta. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. N-aș vrea să mă concentrez doar asupra unui punct. Însă, cele spuse adineau de domnul Gusta să mă fac să spun că sunt de acord cu el în modul său de gândire. Dar eu cred că în raport, un raport e un document uh, politic. Documentul nu este uh, procesul verbal a celor spuse de fiecare, în fiecare reuniune că ar fi prea lung ca document, dar cred că trebuie să căutăm doar punctele în care a existat un acord. Dar e un lucru pe care eu într-adevăr l-am învățat și domnul Gay Mitchell uh, l-a punctualizat. Dar cred, vreau să spun lucrurilor, lucrurilor pe nume mai clar. Eu am uh, învățat o lecție în această deplasare. E o lecție foarte importantă și mă, mă inspiră și cuvintele ministrului, uh, primului ministru norvegian de la acea dată. Eu cred că noi toți uh, ne-am aflat într-o dinamică greșită și periculoasă uh, timp de mult timp. Și anume că în permanență am criticat vasul, adică, mă rog, paharul pe jumătate <laughs> gol și chiar pe un sfert gol. Pe trei sferturi gol, adică noi la New York am fost informat precis că s-au făcut multe progrese pe tema uh, diferitelor obiective de dezvoltare ale mileniului. S-au făcut multe progrese și de-a lungul multor ani eu îmi fac aici autocritică cu toții, ONG-urile în primul rând, oamenii politici responsabili în domeniu, Am avut o, un punct de vedere foarte critic și negativ, uh, că s-a spus că nu, nu, nu, că nu s-a făcut niciun progres uh, și așa mai departe. S-au făcut foarte puține, s-a tot spus. Și e o strategie greșită și periculoasă. E o strategie care a fost foarte amplificată de către mass media, care au contribuit la uh, pur și simplu o evaluare greșită, la subevaluarea celor făcute și iată am avut acolo cu cifre concrete la New York, am avut surpriza cu date precise, nediscutabile, uh, să spunem că, să, să vedem că de fapt paharul era plin mai mult de jumătate. Cu sigur mari diferențe de la o țară la altul, de la o țară la alta, mă scuzați, și mari diferențe uh, între obiective. Însă eu mi-am promis un lucru și anume că nu voi mai spune niciodată că paharul uh, pe jumătate gol. Ba chiar s-a spus că era gol de tot, nu că pe jumătate. Mulți, multe din organizațiile noastre neguvernamentale, eu cred totuși animate de bune intenții, însă au contribuit la transmiterea unui mesaj că nu se făcea practic nimic. Și am ajuns acolo și ni s-a spus că, ba da, s-a făcut, ba chiar foarte mult. Nu suficient, desigur, și a spus foarte mult Gay Mitchell când a spus că, iată, nu mai mor atâția copii, cu 15.000 mai puțin pe zi. Asta ne trebuie să, să, să ne oblige să urmăm, să lucrăm ca să nu mai fie 23.000, dar totuși 15.000 sunt în viață în fiecare zi din cei care mureau până acum. Deci trebuie să tragem niște învățăminte, dragi colegi. Iată, unde s-a produs o critică și o schimbare brutală, e vorba de documentul aprobat la conferința la care a participat și noi. Nu, și s-a spus, nu, e o porcărie documentul ăsta. Nu, documentul ăsta trebuie să-l vedem ca pe un document semnat de 188 de țări 188 de țări nu pot uh, face acel document, același document ca son și subsemnatul, dar cel mai negativ e să spui că acest document e o porcărie, că nu folosește la nimic. Documentul ăsta e un document bun ca să facem progrese în continuare, deși sunt insuficiențe, limitări și așa mai departe. Dar totuși cred că asta am învățat eu, doamnă președintă, și asta aș dori eu să ne folosească de învățăminte pentru toți și să transmitem și societății un mesaj că ceea ce facem noi are o contribuție la progres. Reacția guvernelor noastre, de exemplu guvernul spaniol, e că, păi, asta, dacă asta nu folosește la nimic, atunci nu contează dacă se fac tăieri bugetare și, și alte țări spun asta. Deci, Sigur, știm că mai sunt multe de făcut. Însă eu mă ridic împotriva atitudinii pe care am avut-o până acum și mesajului transmis până acum, că nu se face nimic, că obiectivele de dezvoltare a mileniului au fost un eșec total. Nu e deloc așa. Au fost un succes mai mult decât acceptabil. <coughs> Mr. Newton Dunn. Da. Mulțumesc, domnul Bill Newton Da, poate o intervenție mai succintă, că suntem puțin în întârziere, vă rog. Almost everything has been said. So... Vă mulțumesc, doamna președintă. S-au spus foarte multe lucruri, deci nu mai pot adăuga foarte multe din partea mea. Sunt de acord cu cele spuse de colegii mei din punct de vedere a reprezentării femeilor. Miguel uh, Martinez um, <laughs> a spus că astăzi uh, sunt în mod onorific o femeie în momentul în care ne-am întâlnit cu reprezentanții femeilor, dar cred că totuși data viitoare coordonatorii sau uh, secretariatul ar putea să aducă aminte coordonatorilor să nu uite acest factor. Ar fi un lucru util. Celălalt lucru pe care doresc să-l spun este că aceste delegații au o valoare imensă. Uh, pentru că Uniunea Europeană, fiind cel mai important donator uh, pe plan mondial, trebuie să fie bine reprezentat la ONU, dar în plus este important ca și Parlamentul European să fie reprezentat. Deci a fost foarte important ca noi să fim acolo să ne expunem poziția. Cred că am fost mai bine tratați ca în cazurile anterioare Cred că birourile Comisiei și uh, ONU a recunoscut cât de importantă este delegația noastră. Deci, este important să ne implicăm, dar în același timp noi am învățat foarte multe lucruri în uh, urma acestei uh, vizite, lucruri pe care nu le-am fi putut învăța doar uh, șezând aici la Bruxelles. Domnule Mitchell, în concluzie. Domnule, doamnă președinte, aș dori să mulțumesc uh, colegilor care au contribuit la această vizită și am dorit să spun uh, un lucru pe care nu l-am spus în prima mea intervenție. Doresc să mulțumesc uh, secretariatului pentru cum a organizat această vizită. Ne-am întâlnit cu toți cei pe care doream să-i întâlnim și în, în, uh, în al doilea rând, uh, Comisia Europeană și Serviciul European de Acțiune Externă ne-au ajutat din nou și cu această ocazie am evitat anumite lucruri uh, din uh, trecut, au sprijinit în general Parlamentul și trebuie să recunoaștem acest lucru. Și uh, comisarul în sine de două ori a, ne-a informat în legătură cu cele întâmplate și trebuie să fim critici totuși vis-a-vis -vis de punctele care nu au funcționat. Și uneori ne întrebăm uh, de ce am fost de acord să particip la o asemenea vizită. Eu mă bucur că am participat la această vizită pentru că am înțeles în ce direcție merg lucrurile și care sunt uh, speranțele pentru viitor. Doamna președinte, mulțumesc tuturor pentru entuziasmul dumneavoastră, pentru disponibilitatea de a discuta în mod public de obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Știți foarte bine că eu nu am participat la această vizită pentru că fusesem în perioada respectivă în Afganistan, dar eu am și calitatea de conducător a misiunii de observare a alegerilor din Nepal. Și aș dori să vă spun că acest stat, care este unul, unul dintre cele mai săraci din uh, lume, când vine vorba de înregistrarea pe listele de vot, te poți înregistra ca bărbat, femeie sau transexual, lucru care ne arată uh, cât de mult s-a progresat vis-a-vis -vis de drepturile LGBT, permițându-se pe persoanelor uh, transgender să se înregistreze pe uh, lista electorală în această calitate. Și acum uh, Dau cuvântul uh, Comisiei Europene, doamna Barbara Luc. Vă mulțumesc. Doresc să vă mulțumesc și pentru comentariile pozitive legate de această viză uh, vis-a-vis -vis de sprijinul uh, logistic de care v-ați bucurat. Voi transmite aceste lucruri colegilor mei de la Comisie. Sunt sigur că se vor bucura în legătură acum cu prezența în Uniunea Europeană la New York și noi suntem, uh, ne mulțumesc uh, perioadele de vorbire primită de domnul uh, Barosă de domnul Pibalx și așa mai departe. A fost un lucru foarte pozitiv. Nu am, am fost printre primii care au, am luat cuvântul, a fost un lucru foarte bun și suntem uh, de acord de asemenea cu raportarea pozitivă pe care ați, uh, pe care ați amintit-o. Știm foarte bine că nu toate punctele se, regăsesc, se regăsesc în uh, acest raport. Ne mulțumește și documentul referitor la rezultate. Considerăm că este un bun punct de plecare în negocierile lungi care ne așteaptă în următoarele luni și în următorii ani suntem de acord că un element uh, important al acestui docu- document se leagă de revizuirea obiectivelor de dezvoltare a mileniului, uh, proces care ar trebui să fie contopit cu obiectivele Rio Plus 20. După cum, după cum a afirmat uh, domnul Barroso împreună cu domnul Schulz în scrisoarea din 11 Uh, noiem- uh, octombrie, Uniunea Europeană își dorește să avem în continuare ambiții mari când vine vorba de definirea noilor obiective de dezvoltare ale mileniului. Și cred că știți de asemenea că Comisia Europeană în programul de lucru pentru anul 2014 adoptat săptămâna trecută pe 22 octombrie că are intenția de a adopta o nouă comunicare în primul semestru al anului 2014 despre acest subiect. Calendarul nu este încă complet uh, clar pentru că lucrurile vor uh, depinde puțin de discuțiile internaționale pregătitoare pe marginea acestei, uh, acestei teme. Pe fond, cred că trebuie să găsim echilibru potrivit între uh, ideile cu care vom contribui la această dezbatere și disponibilitatea noastră de a rămâne deschiși, de a asculta ideile tuturor părților uh, implicate. Deci trebuie să continuăm să ne ascultăm uh, partenerii. Și aș dori să vă aduc aminte că în curând urmează uh, pe 20, între 26 și 28 noiembrie urmează să fie organizate zilele europene pentru dezvoltare care reprezintă o oportunitate importantă de a avea un schimb de opinii cu mulți, uh, actotori, uh, mulți actori. Așteptăm mai mult de 5.000 de invitați de peste tot de pe glob și vom continua dialogul cu statele membre în decursul următoarelor săptămâni pentru a reflecta pe marginea cadrului necesar după anul 2000 15. Suntem cu toții de acord că este important să dialogăm cu țările noastre partener și vom continua să facem acest lucru. Și cam atât doream să spun. Vă mulțumesc. Merci, madame. Mulțumesc. Îi dau acum cuvântul domnului Mastro Giacomo. Merci, Monsieur le Président. rien rajouter, en fait. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am nimic de adăugat, de fapt. Îmi cer scuze, nu prea sunt uh, președinte de ședință foarte des și mi s-a spus că trebuie să vă dau cuvântul. Oricum, mă, mă bucur că vă aud. Vom trece acum la punctul următor, de pe ordinea de zi accesul bunurilor și serviciilor din țări terță, terțe pe piața internă a achizițiilor publice din Uniunea Europeană și procedurile de sprijinire a negocierilor referitoare la accesul bunurilor și serviciilor din Uniune pe piețele achizițiilor publice din țările terțe. Deci vom începe Am cer scuze, doamna Sargentini a cerut adăugarea altui punct Uh, anume discutarea amendamentelor cu privire la um, proiectul de aviz care îi aparține, adoptat, care va fi adoptat în după masa asta, care va fi votat după masa asta. Dacă sunteți de acord, văd că nu există obiecții, deci o rog pe doamna Sargentini să ne prezinte părerile sale. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cred că pot fi foarte succintă. Nu știu dacă să abordez primul punct, să aștept răspunsul și să trec după aceea la al doilea. Dacă sunteți de acord, atunci aș discuta accesul bunurilor și a serviciilor din țări textă pe piața internă a achizițiilor publice din Uniune. Vom vota acest raport în această dupămasă și poate vă aduceți aminte că Propunerea mea este de a cere Comisiei INTA de a transmite înapoi uh, propunerea de reciprocitate Comisiei Europene. De ce fac această propunere? E bine, nu consider că modalitatea în care Comisia și-a formulat propunerea este în beneficiul țărilor în curs de dezvoltare. Din potrivă, Vedem că în continuare achizițiile publice în cadrul OMC nu sunt considerate a fi o problemă normală de schimburi comerciale și acest acord nu este semnat de foarte multe state. Armenia este ultimul stat care a ratificat acest acord, dar situația este una dificilă pentru că Armenia încearcă să-și găsească poziția potrivită între Uniunea Europeană și uh, statele din fosta Uniunea Sovietică. Propunerea Comisiei Europene referitoare la reciprocitate are ca obiectiv țările BRIC, dar, de fapt, Comisia uh, discută de toate statele membre care nu sunt uh, Uh, țări cel mai puțin dezvoltate. Am discutat cu domnul comisar Barnier pe aspectele legate de piața internă. Dumnealui a considerat că trebuie modificată această propunere. Mă bucur acest lucru, dar din păcate propunerea nu a fost modificată. Pentru mine, propunerea în forma sa actuală nu ar avea niciun efect practic și, de fapt, uh, ar putea fi folosită ca un uh, instrument protecționist Um, și, de fapt, uh, țările în curs de dezvoltare ar trebui să aibă dreptul de a decide dacă uh, folosesc achizițiile publice ca o consolidare a, pie- a piețelor lor interne. Din punctul de vedere al amendamentelor uh, propuse de colegi, le privesc cu ochi buni, dar, până la urmă, după cum am spus, eu voi vota împotriva acestei propuneri. Dacă nu mă susțineți, este, desigur, puteți să faceți acest lucru, însă doresc să luați uh, nota de faptul că raportorul nu este de acord cu uh, propunerea făcută Comisiei INTA. Cam atât în legătură cu primul raport, domnule președinte. Merci, Mulțumesc. Există persoane, membri care doresc să ia cuvântul? Eu aș vrea să pun o întrebare, dacă tot nu intervine nimeni. Ne-a spus și doamna Sargentini care sunt temerile ei și mă întreb dacă nu este vorba despre condiționarea ajutoarelor aici. Uh, practic, noi am scos această sintagmă din vocabularul nostru, dar se pare că ea revine și trebuie să prevenim asemenea situații. Vom da acum cuvântul Comisiei și Serviciului de Acțiune Externă pentru ca ei să ne răspundă întrebărilor și întrebărilor do doamnei Sargentini. E aussi à mon Și întrebării mele. Thank you, Mr. Chairman, honorable members. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membrii Parlamentului European. Vin din partea Direcției Generale Trade. În primul rând, un comentariu general legat de propunerea făcută de Comisie. Este foarte important ca piețele uh, achizițiilor publice din exteriorul Uniunii Europene să fie deschise, pentru că acest lucru ne va ajuta să depășim criza economică și Uh, acest lucru se regăsește și în uh, acordurile de liber schimb, însă nu este un lucru ușor de atins. Comisia Europeană consideră însă că merită să încercăm acest lucru și pentru noi propunerea noastră este una importantă. Dorim să subliniem faptul că nu considerăm că ar trebui să avem ca obiectiv uh, țările sărace. Nu, din potrivă, este vorba de uh, statele de dimensiuni mai mari care în mod uh, consecvent au discriminat uh, companiile europene. Asupra acestora dorim să exercităm anumite presiuni și este vorba de uh, crearea unui nou instrument care nu este unul uh, protecționist, este vorba de deschiderea uh, piațelor achizițiilor publice pe, în, în statele care sunt partenere importante a Uniunii Europene. Să nu uităm de plafonul uh, suficient, pragul suficient de mare prevăzut în propunerea noastră, prag care asigură că situația IMM-urilor uh, din statele respective nu va fi, nu va fi agravată. Și apoi să nu uităm uh, procedura care trebuie urmată. Trebuie să aibă loc o investigație profundă care să stabilească dacă are loc uh, o discriminare sau nu și înaintea luării oricărei măsuri trebuie să se treacă și printr-un uh, proces de consultare. Proces de consultare care uh, asigură până la urmă imparțialitatea acestui instrument. S-a făcut referire la, la ajutor și asistența pentru dezvoltare și trebuie să înțelegem că aceste fonduri nu sunt acoperite de directivele europene, deci nu sunt acoperite nici de uh, acest uh, instrument propus. Intenția instrumentului nu este de a spune că nu trebuie respectate angajamentele uh, europene din punctul de vedere al eficacității asistenței pentru dezvoltare. Este vorba de combaterea practicilor uh, corupte și uh, asigurarea unui sistem transparent de achiziții publice. Și acum dau cuvântul colegului meu. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că ne-ați dat cuvântul. Uh, mă refer la comentariul dumneavoastră și spun că intenția Comisiei Europene nu este de a crea o legătură cu asistența pentru dezvoltare. Comisia Europeană susține separarea acestor două aspecte și în acest context aș dori să spun că acest instrument nu uh, se pune în aplicare când vine vorba de asistența pentru dezvoltare cheltuită de Direcția Generală DEFCO și așa mai departe. Din punctul de vedere al sistemelor care există în sistemelor uh, pentru fiecare stat în parte. Dacă se cheltuie fonduri de dezvoltare și dacă există agenții de, care contractează asemenea fonduri, acestea pot folosi acest sistem uh, al țărilor. Și în ultimul rând, prin propunerea noastră, nu ne dorim să luăm în uh, vizor aceste țări în curs de dezvoltare și pot să repet cele spuse deja de comisarul Barnier. Comisia Europeană este dispusă să accepte orice propunere care va îmbunătăți instrumentul din acest punct de vedere. Am luat notă de câteva amendamente propuse în această comisie care ar extinde lista țărilor afectate și asupra țărilor din sistemul GSP+. Și recunoaștem în acest context că propunerea respectivă se bucură de sprijin și din alte și din partea altor comisii parlamentare. Vă mulțumesc. Bien, propre. Mulțumesc pentru răspuns, domnule Gustafsson, înainte de raportare. Ja, eh, jag, måste fundera lite grann, för jag delar fru Sargentinis åsikt om de här... Mulțumesc. Sunt de acord cu colega Sargentini privitor la rezultatul final și tot ceea ce considera Comisia. Însă e dificil să înțelegem toate acestea dacă se crede că propunerea va duce la mai multă dezvoltare, dar e dificil de înțeles cum se apără argumentul conform căruia tot ceea ce se face e bun dacă ni se propune de către statul interesat. Nu cred că fiecare stat membru poate decide cum se fac lucrurile în țările în curs de dezvoltare. Noi avem o mare putere de negociere. Să avem aceleași uh, legături și cu raporturi uh, de, și, și cu alte țări uh, din vest. Și adesea ne obligăm partenerii să adopte anumite soluții sau alegeri, după cum a spus doamna Sargentini, că dacă ne-a fi îndreptat în altă direcție, am fi avut același acord referitor la achizițiile publice dacă ne gândim că această propunere este cea pozitivă, atunci mă întreb cum ar trebui să ne simțim dacă, până la urmă, trebuie să exercităm un fel de constrângere. Noi vorbim de contribuția țărilor occidentale la dezvoltarea țărilor terțe. Dar să ne gândim ce se întâmplă întâmplă ce s-a întâmplat și la noi acasă. Dacă n-am fi avut sistemele de taxe vamale și așa mai departe, nu ne am fi dezvoltat niciodată. Noi încercăm să vorbim de parteneri aflați la același nivel, pe picior de egalitate, dar de fapt nu e vorba de nicio egalitate. Mulțumesc. Madame Sargentini, de concluzie. Mulțumesc și acum, doamna Sargentini, în încheie. Dank u wel, voorzitter. Ik heb de commissie gehoord deze keer en eerdere keer. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat foarte atent comisia și acum și în trecut și vorbim pe două paliere diferite. Cred că acest proiect este destul de stângat și că nimic nu se face pentru viitorul țărilor în curs de dezvoltare. Cred că această propunere subminează dezbaterea de la uh, OMC cu privire la piețele pentru achiziții publice și motivul pentru care achizițiile publice nu intră în negocierile ordinare de la OMC cu privire la comerțul internațional. Este tocmai acesta. În al doilea rând, atunci când vorbim despre eficiența asistenței, este exclus, sunt excluse achizițiile publice. Adică sunt tratate în mod izolat, asta vreau să spun. Și sincer, și comisia a recunoscut acum două săptămâni în fața mea că nu este foarte bună formularea din document și că trebuie rafinată și că Um, se bazează și pe ajutorul Parlamentului în acest sens. Ei bine, noi ne așteptăm la acțiune din partea lor. Cred că asta este părerea mea, am exprimat-o de mai multe ori. Mulțumesc, doamnă Sargentini. O să vă las acum cuvântul pentru a vorbi și despre proiectul de aviz care va fi votat în această după amiază. divulgarea informațiilor nefinanciare anume. Mulțumesc, domnule președinte. Avizul acesta intră într-o dezbatere mai largă cu privire la transparența în companiile multinaționale și urmează votului pe care l-am avut în Parlament cu privire la directiva transparenței și răspunderii. E foarte bine că avem în sfârșit legislație cu privire la rapoartele nefinanciare, la informațiile nefinanciare și uh, mă bucur amendamentele colegilor mei, mai ales cele de la ALDE, care au clarificat și au consolidat limbajul cu privire la lanțul de aprovizionare și informațiile financiare pe care le includem aici. Uh, Apoi propunerile socialiștilor și democraților, care și ele au făcut limbajul mai clar în ceea ce privește lupta împotriva discriminării și propunerile PPE în ceea ce privește criteriile sociale și investițiile sociale și um, cred într-adevăr că um, amendamentele au consolidat avizul. Au fost formulate două texte de compromis. Am înțeles că asupra lor nu sunt de acord colegii de la PPE. Este vorba despre, despre definițiile unui IMM, definiția unui IMM. În propunere am schimbat textul și am restrâns uh, definiția pentru a fi uh, mai coerenți cu directiva privitoare la uh, contabilitate pe care am adoptat-o în primăvară și uh, cred că colegii vor fi de acord. Vă mulțumesc tuturor pentru ajutor și vă mulțumesc că ați făcut ca acest aviz de la DEVE să fie foarte bun, foarte puternic și foarte solid în fața colegilor. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamnă Sargentini. Doresc să comenteze membrii comisiei noastre? Mulțumim, domnule președinte. În ceea ce privește definiția IMM-urilor, am avut o, am, vom mai avea o discuție și după maza aceasta. Mulțumesc. Bun. Uh, uh, comisia. Uh, nu, comisia nu s-a pregătit pentru acest punct, pentru că a fost adăugat nou pe ordinea de zi. Bun. Putem să trecem acum la punctul 12 de pe ordinea de zi, raportul doamnei Crețu. Vom avea un schimb de păreri cu privire la raportul doamnei Crețu, la avizul doamnei Crețu, uh, exploatarea sexuală și prostituția și consecințele acestora cu privire la egalitatea între sexe. Doamna Crețu, aveți cuvântul. Thank you very much, Mr. Chair, dear colleagues. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi, co dragi colegi. Este plăcerea mea să vă prezint acest aviz făcut de către DV la, um, pentru uh, FEM. Este o temă foarte importantă, violența sexuală, exploatarea sexuală și prostituția este vorba despre încălcări fundamentale ale drepturilor omului și există consecințe um, la nivel transnațional. După cum știți, victimele acestui gen de violență sunt uh, femeile și copiii din categoriile sociale de jos, mai ales tinerele femei uh, care sunt um, abuzate, violate agresate sexual sau sunt victimele, victimele mutilării genitale sau ale violenței în familie. De asemenea, traficul uh, este o temă de îngrijorare globală pe care vrem să o includem aici. De aceea consider că părțile relevante trebuie să contribuie pentru redactarea unui cadru pentru îmbunătățirea colaborării Um, transfrontaliere. Inegalitățile între drepturi, între, de drepturi între bărbați și femei au agravat aceste uh, violențe și există și un impact la nivelul sănătății publice. Dorim să transmitem sugestiile noastre Comisiei FEM să incorporeze în moțiunea pentru rezoluție următoarele. Mm, Considerăm că principalele cauze ale traficului de ființe umane și exploatării sunt inegalitatea dintre bărbați și femei. De asemenea, după cum am spus, victimele sunt uh, femeile și copiii care, sau uh, persoanele care aparțin grupurilor minoritare cu un statut socioeconomic scăzut. Traficanții rămân adesea liberi, corupția este, are un rol important în facilitarea traficului de persoane și uh, slăbește uh, statul de drept într-o țară. Deci, uh, traficul și corupția trebuie să fie abordate împreună. Este nevoie de servicii juridice eficiente în aceste țări, mai ales în ceea ce privește crizele umanitare. De asemenea, exploatarea sexuală trebuie să facă obiectul penalizărilor eficiente și proporționale și guvernele trebuie să asigure asistență victimelor atâta vreme cât este necesar, fie că este vorba despre recuperare fizică sau psihologică. Trebuie să ne unim eforturile pentru a găsi cele mai bune soluții pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor și copiilor și pentru a promova uh, egalitatea sustenabilă între femei și bărbați prin combaterea vulnerabilităților existente cu care se confruntă femeile astăzi. Vă mulțumesc și le mulțumesc colegilor pentru cooperare. Merci, Mulțumesc, doamnă Crețu. Domnul Gustafsson are acum cuvântul și apoi Michel. Tack så jättemycket och jag vill tacka fru Kretu för ett väldigt bra yttrande. Vă mulțumesc. Doresc să mulțumesc doamnei Crețu pentru acest proiect de aviz foarte bun. În orice caz, pot să vă asigur că acest proiect de aviz va îmbunătăți raportul uh, din uh, Comisia FEM. V-ați uh, referit la puncte foarte importante și, de fapt, nu am nicio obiecție să fac, ci pur și simplu câteva completări care urmează să, com- să consolideze proiectul dumneavoastră de avis. La aliniatul 1, într-adevăr, trebuie să spunem că există o legătură între traficul de ființe umane și prostituția. Dacă nu ar exista o cerere, atunci nu ar exista premisa traficului de ființe umane. Și apoi mai există un amendament care dorește să clarifice că, de fapt, cauza fundamentală a acestor probleme este legată de inegalitatea uh, de pe lume, structurile patriarhale care există în continuare și așa mai departe. Și un alt uh, punct pe care doresc să-l adaug, care consolidează, de fapt, cele spuse de dumneavoastră, este faptul că um, grupurile vulnerabile din populație ar trebui să se bucure de sprijin. Și este vorba până la urmă de, uh, de formulare. Nu cred că ar trebui să ne referim la grupuri vulnerabile, ci uh, dezavantajate. Deci femeile nu sunt în sine vulnerabile, ci pur și simplu uh, dezavantajate. Deci pur și, o altă alegere de cuvinte. Cred că este un semnal potrivit um, care este valabil mai ales pentru femeile care trăiesc în zone de conflict și sunt afectate de aceste conflicte. Și apoi, un alt punct, la liniatul 3 este vorba de uh, violență sexuală. Este un lucru important, însă violența există în toate tipurile de relații între bărbați și femei, între uh, bărbați și bărbați, dar, într-adevăr, majoritatea cazurilor de violență se înregistrează în, în cazul relațiilor între bărbați și femei, deci din partea bărbaților vis-a-vis -vis de femei. Și apoi, uh, pe bună dreptate, raportarea, raportarea amintește necesitatea de a avea un, unele uh, planuri naționale pentru a merge mai, uh, pentru a progresa și în aceste planuri naționale trebuie uh, amintit, trebuie amintit și acest fenomen al turismului sexual. Thank you, Chairman, and, thanks, Corina, for this um, report. Mulțumim colegei noastre pentru acest aviz. Putem să îl susținem în forma sa actuală și mm, vom vedea și care vor fi amendamentele după termenul limită. Cred că amendamentul incorporează preocupările noastre de partid și putem să fim de acord cu el. Merci, Je donne la parole. Mulțumesc. Domnul Seri, de la Comisie. Mulțumesc foarte mult pentru acest raport, îl susținem. El se aliniază politicii noastre în ceea ce privește condamnarea violenței împotriva femeilor și încălcarea drepturilor femeilor. De-a lungul anilor am făcut eforturi pentru, la nivel bilateral și multilateral pentru prevenirea exploatării sexuale. În context multilateral pot să menționez a 57-a sesiune de comunicare a Comisiei cu privire la statutul femeilor și la ONU, unde am avut ocazia să discutăm uh, o abordare sustenabilă cu privire la combaterea traficului de ființe umane și uh, violenței împotriva femeilor și tinerelor. Există de asemenea în acest sens și uh, liniile directoare adoptate de ONU în 2008 împotriva violenței uh, împotriva femeilor. Un alt document adoptat în 2012 care Uh, este unul de referință în ceea ce privește protecția drepturilor omului întreaga lume. De asemenea, avem un parteneriat cu Comisia și voi da acum în acest sens cuvântul colegului meu de la Digi Home, care știe mai multe despre ceea ce am făcut noi în domeniul uh, libertății, justiției și securității. Am cooperat cu Comisia și am co- colaborat cu uh, serviciile comisiei pentru a ne asigura că femeile se bucură pe deplin de drepturile lor și că sunt avute acestea în vedere în, ce, în um, reforma în uh, justiție și în parteneriatele noastre cu țările terțe. Voi da acum cuvântul reprezentantului DG Home. Merci, c'est Madame Frédéric Fastré, je crois. Non? Très bien. Intervenție fără microfon. Vă rog, vă rog să luați cuvântul. Uh, with... Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, ne concent... Când vine vorba de traficul de ființe umane și de dimensiunea externă a acestui uh, fenomen și punctele legate de dezvoltare, aș dori să vă aduc aminte că strategia nouă adoptată de Uniunea Europeană identifică ca cauze fundamentale al acestui trafic inegalitatea între sexe, discriminarea pe bază de sex uh, și medii destabilizate de diferite conflicte. Când vine vorba de dimensiunea externă a traficului cu ființe umane, aș dori să vă spun că am uh, lucrat pentru coordonatorul uh, Uh, care se ocupă de această problemă la DJ Home și o parte a mandatului acestui coordonator este tocmai de a coordona politicile europene pe dimensiunea externă și noi ne-am ghidat întotdeauna după documentul uh, adoptat, uh, al doilea rap- uh, raport adoptat de Consiliu, în care sunt uh, identificate 10 state prioritare din exteriorul Uniunii Europene cu care urmează să lucrăm îndeaproape și am trimis delegații în aceste 10 state cheie cu care urmează să lucrăm mai îndeaproape genul reprezintă o dimensiune importantă a politicii noastre de combatere a traficului de ființe umane. Uh, datele pe care le avem la dispoziție ne sugerează într-adevăr acest lucru. 80% din victimele traficului de ființe umane sunt uh, femei. Uh, exploatarea sexuală este cea mai răspândită exploatare și este interesant să vedem că 95% a victimele victimelor sunt uh, femei și uh, fete tinere. În acest moment aș dori să vă clarific, să vă spun că avem o bună cooperare și cu direct, uh, directoratul general responsabil pentru asistența pentru dezvoltare. Punem în implementare mai multe proiecte legate de uh, traficul de ființe umane și uh, discutăm de asemenea și posibilitățile pe care le avem de reducere a cererii. Vă mulțumesc, doamnă Crețu, pentru a încheia această discuție. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc pentru comentarii. Doresc să îi mulțumesc în mod special domnului Gustafsson pentru munca dumnealui din Comisia pentru Drepturile Femeii. Într-adevăr, femei dezavantajate, lucru care le face să fie vulnerabile. Într-adevăr, ex- exploatarea sexuală a ajuns la un nivel critic în uh, țările dezvoltate și din punct de vedere, so- din punct de vedere social Uh, și economic, pentru că în aceste regiuni uh, femeile se confruntă cu probleme în a accesa la accesa sistemele educaționale, au uh, salarii mult mai reduse și nu se bucură de o îngrijire de sănă, a sănătății de calitate. Drept urmare, cred că ar trebui să conlucrăm și împreună cu Comisia Europeană pentru a găsi o soluție de reducere a acestei încălcări grave a drepturilor omului. După cum a spus domnul președinte, termenul limită de depunere a amendamentelor pe marginea acestui proiect de aviz este mâine la ora 12 și vă mulțumesc din nou. Merci, vous venez déjà faire l'annonce euh, du... Mulțumesc, deci ați anunțat deja cele cuvenite în legătură cu termenul pentru depunerea amendamentelor. Deci 12 noiembrie, la orele 12. Cu asta suspendăm reuniunea, ne reîntâlnim la 15.30, nu în sala asta, nu în sala aceasta, pentru că aici nu avem aparate de vot. Deci se schimbă sala pentru reuniunea după amiază, ne vom reuni în sala PHS 6B001. Repet, ne revedem de la 15.30 în sala PHS 6B001. Mulțumesc pentru faptul că ați rezistat până la sfârșit și vă urez poftă bună.